extinderea domeniului de aplicare a capitolului i din regulamentul bruxelles ii a pentru a include parteneriatele înregistrate și uh, dau uh, cuvântul doamnei uh, gebhardt evelyn colega noastră din partea comisiei pentru afaceri juridice să ia cuvântul pentru cinci minute. Five minutes. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pe optsprezece ianuarie anului acesta am luat o decizie foarte bună, pe o bază foarte bună de propunere din partea Comisiei Europene pentru extinderea domeniului de aplicare a capitolului 1 pe cooperarea judiciară în materie de drept al familiei în UE. Eu am fost foarte bucuroasă de această propunere legislativă care s-a făcut, cu atât mai mult cu cât unele propuneri pe care le făcusem într-un raport anterior fusese preluate. Este o legislație foarte bună, e mai multă siguranță juridică, se iau decizii mai rapide și este foarte important, mai ales atunci când e vorba de chestiuni de uh, atribuire a copiilor unuia dintre părinți. Comisia însă a făcut o, are o problemă în propunerea ei și anume că nu se referă decât la cuplurile căsătorite, iar parteneriatele înregistrate au rămas pe din afară, ceea ce nu se poate tolera. Este de nesuportat, domnule comisar, dacă îmi permiteți să vă spun, pentru că din ce în ce mai multe parteneriate înregistrate există în Uniunea Europeană și din ce în ce mai puțin oameni se căsătoresc. Societatea este în schimbare, iar uh, stilul de viață în Uniunea Europeană se schimbă și el. Comisia Europeană pare să fi închis ochii în fața schimbărilor societății și nu se poate înțelege așa ceva. Din păcate, fiind dat că este vorba de un ricast aici, pentru cetățenii care nu știu ce înseamnă, înseamnă că Parlamentul European nu poate schimba decât acele articole pe care le-a schimbat și Comisia Europeană. Deci, fiind dat că e vorba de o astfel de legislație, noi n-am putut să ne atingem decât de acele articole care țin de domeniul de aplicabilitate. Noi, Parlamentul European, nu am putut să extindem, deci, domeniul de aplicare pe uh, parteneriatele înregistrate. Și eu zic că este vorba de un pas cam retrograd din partea Comisiei Europene. Haideți să ne uităm la cifrele pe care chiar dumneavoastră le publicați, Eurostatul, care sunt publicate de Comisia Europeană, sunt culese de Comisie. Sunt din ce în ce mai puține persoane care se căsătoresc și din ce în ce mai multe persoane care aleg parteneriatele înregistrate. De ce acești oameni care optează pentru un parteneriat înregistrat să nu aibă aceleași drepturi, aceleași um, posibilități de acces la drepturi ca cei care sunt căsătoriți? De ce persoanele care totuși în 19 state ale Uniunii Europene ar pot deja să beneficieze de această uh, extindere și în multe se acceptă chiar adopțiile, de ce ei sunt excluși de la un drept care este până la urmă al lor? Aș vrea de aceea să întreb Comisia Europeană de ce ați lăsat pe din afară parteneriatele înregistrate, de ce nu fac parte din propunerea dumneavoastră pe Bruxelles 2? Comisia Europeană nu consideră că există nevoie de reglementare la parteneriatele înregistrate în legătură cu Bruxelles 2A? Comisia Europeană consideră că excluderea parteneriatelor înregistrate nu este un caz de discriminare? Eu cred că este un caz de discriminare și dumneavoastră, Comisia, ar trebui să fiți gardianul tratatelor ar trebui să vă amintiți că nediscriminarea și non-discriminarea este un principiu esențial din tratatele europene. Comisia Europeană dorește să corecteze această falie, această lacună într-o perioadă rapidă de timp și dacă nu dorește, de ce? Dacă dorește, când? Aceasta e întrebarea potrivită. E o șansă foarte mare care a plecat, care s-a pierdut. Și eu sunt foarte interesată de comentariile pe care o să le facă colegii mei din partea dreaptă a spectrului politic din acest Parlament, care au încercat până acum să împiedice ca această problemă să ajungă aici la plenară în fața Comisiei. Mi se pare de nesuportat de ce dumneavoastră nu acceptați că unii oameni care au optat pentru parteneriate înregistrate de ce acceptați că unii să nu aibă aceleași drepturi ca ceilalți, deși vorbim de aceeași societate, aceasta în care trăim? Domnule comisar, dumneavoastră, în domeniul digitalizării, sunteți văzut ca unul dintre progresiști, unul dintre cei deschiși spre lume, care spune că trebuie să, adap- da, să adapteze societatea la ceea ce s-a întâmplat uh, în revoluția zilelor noastre. Și mă interesează de aceea foarte mult cum răspundeți la această întrebare pe care vă pun eu, pentru că ceea ce trăim la capitolul uh, parteneriate este, nu este numai retrograd, ci este pur și simplu inacceptabil. Mulțumesc. Rog acum pe domnul vicepreședinte Ansip să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Vreau să mulțumesc Parlamentului dumneavoastră pentru că a adus în dezbatere această chestiune a parteneratelor înregistrate în contextul regulamentului Bruxelles 2A. Această propunere ușurează rezolvarea litigiilor cross-transfrontaliere din dreptul civil și familial și sporește protecția copiilor. Noi ne concentrăm pe problemele aduse în domeniul responsabilității parentale. Parlamentul s-a mai interesat și de acest subiect și în trecut. Acum însă, bineînțeles, acțiunile au caracter urgent. Noi, ca atare, nu propunem modificări la regimul matrimonial, matrimonial ca atare de exemplu când vine vorba de alegerea instanței de divorț sau extinderea regulamentului către eh, cuplurile de același sex sau către parteneriatele înregistrate de altfel. Consultările publice care au fost lansate de către comisie nu ne-au adus suficiente dovezi care să justifice în mod urgent uh, acest gen de modificări în chestiunile matrimoniale. Diagnosticul pe care l-am pus noi este că nu era momentul oportun de a modifica astfel de reguli. Principalul, uh, regulament, principalul obiectiv al regulamentului uh, acesta revizuit este acela de a aduce îmbunătățiri semnificative pentru copiii care se găsesc în situații foarte dificile. Aceste lucruri trebuie rezolvate în mod urgent. Mă bucur că Parlamentul și Comisia au un scop comun până la urmă. În cazurile transfrontaliere dorim ca copiii să nu devină ostateci unor uh, proceduri uh, și litigii în justiție îndelungate. De asemenea, dorim să facilităm uh, procedurile transfrontaliere pentru familii prin diferite metode și, bineînțeles, să reducem durata și costul procedurilor în justiție. Atât uh, Parlamentul cât și Comisia, de asemenea, doresc să uh, aducă același nivel de protecție ridicat pentru toți copiii. Vreau să subliniez că în propunerea noastră ne-am asigurat că uh, o mare protecție a copiilor este un principiu care se aplică tuturor copiilor, indiferent de statutul civil al părinților indiferent dacă acești părinți sunt căsătoriți sau dacă se găsesc în cadrul unui parteneriat înregistrat. Un acord uh, rapid asupra acestui dosar uh, necesită unanimitate iar Consiliul uh, se pare că se îndreaptă în această direcție. Pe de altă parte, Comisia este interesată ca uh, să intrăm în negocieri împreună pentru a găsi o soluție optimă în slujba interesului copilului. Vă mulțumesc foarte mult! Um, dau cuvântul doamnei Steras Feragut pentru un minut și 30 de secunde. Gracias, gracias. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, obiectivul principal al Uniunii Europene este să mențină spațiul de libertate, de securitate și de justiție. Și în acest sens este indispensabil să existe cooperare pe plan judiciar, mai ales în ce privește dreptul familial în Uniunea Europeană. Această uh, revizuire a directivei și a, mai ales a regulamentului Bruxelles 2A, a acestei întregi cooperări în dreptul familial, este un pas înainte ca să avem mai multă certitudine juridică și nu, să nu mai existe atât de multe lacune și atât de multe întârzieri și atât de multe confuzii și a devenit piatra de temelie pentru cooperarea judiciară. Există acum proceduri uniforme pentru despărțire, pentru divorț, pentru patrimoniul familial și inclusiv pentru uh, răspunderea părintească în atât de multe uh, cazuri și care de altfel um, um, um vizează multe persoane. Și uh, facem în așa fel încât uh, interesele minorului să aibă întietate. E adevărat, Comisia a spus că există mai multe state membre unde parteneriate registrate uh, există, sunt legale, dar în alte state acestea nu există. E adevărat, de asemenea, că sunt mulți copii care se nasc în familii um, unde uh, părinții nu sunt căsătoriți. Și de aceea și întrebarea pe care o pun Comisiei, credeți că reglementarea acestei realități ar pune în pericol acest acord de care este necesar pentru a putea avea această cooperare, pentru că ce contează cel mai mult este minorul. Domnul Vioti, un minut și treizeci de secunde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc doamnei, domnului comisar. Această întrebare are o importanță deosebită pentru cetățeni în Europa. Sunt foarte puține posibilitățile pe care le are Uniunea Europeană de a interveni asupra legislației în domeniul stării civile în statele membre. Unul dintre ele e Bruxelles bis, care se referă la recunoașterea deciziilor juridice în domeniul matrimonial și de responsabilitate și custodie. Eu cred că pentru că am eliminat în cadrul acestei, acestui regulament la Bruxelles 2 cuplurile necăsătorite, cuplurile care nu au un contract de căsătorie, pentru că nu au putut, de exemplu, în, star, în țara lor să aibă acest uh, contract, mă gândesc la cuplurile de homosexual, de exemplu, de același sex uh, duce la o problemă etică. Nu putem să ne mai permitem să avem o Europa care să gestioneze ca o instanță etică. Trebuie să avem uh, egalitate, trebuie să avem o Europa care protejează copiii, mai ales copiii acestor cupluri. Există prea multe discriminări în continuare pe continentul european, domnule comisar, și noi ar trebui să discutăm de combaterea acestor discriminări. Vorbim foarte des de statul de drept în această plenară. Am vorbit, de fapt, de multe ori de acest subiect. Acum avem ocazia ca Europa să poată să facă ceva și închid aici, domnule comisar. Ați spus că nu, mai este încă, nu este încă momentul să discutăm despre această recunoaștere. Domnule comisar, momentul potrivit pentru a recunoaște un drept e întotdeauna ieri, nu mâine. Domnul Iurec, un minut domnule președinte doamnelor și domnilor familia bazată pe parteneriatele pe uniunea între un bărbat și o femeie care doresc să dea naștere unor copii reprezintă fundamentul societății noastre, a culturii noastre. Statul nu dorește ca această lungă tradiție să fie pusă pe picior de egalitate um, cu ceea ce se petrece cu alte tipuri de cupluri, care reprezintă o practică privată. Aceasta este adevărul și numai astfel ne vom menține societățile noastre. Eu chiar cred și sper că Comisia Europeană nu va conduce acest gen de politici împotriva acelor țări care doresc să își mențină și să protejeze aceste adevăruri fundamentale. Uh, hotărârile luate în Croația, în Slovenia, în Slovacia, hotărârile de justiție sunt conforme statului de drept uh, european și astfel să nu se uh, amestece Europa în problemele matrimoniale. Yeah, thank you very much, President. Um, Vice President of the Mulțumesc, domnule comisar și domnule vicepreședinte al Comisiei. Mă alătur observațiilor făcute de colegul Vioti. A venit momentul este momentul în care să punem în practică ce propovăduim. Ne, pare, ne pasă mult de statul de drept, de drepturile cetățenilor, nu mai trebuie să pierdem timp. Comisia, în mod artificial, a legat Parlamentul de mâini folosind aceste tehnici legislative care ne interzice să rezolvăm această problemă și nu este cinstit. Bruxelles 2 acest regulament este depășit. Trebuia să faciliteze libera circulație a hotărârilor judecătorești în dreptul matrimonial. Este vechi de 15 ani. Nu a venit momentul să îl adaptăm realității din societățile noastre. Parteneriatele înregistrate poate că nu erau cine știe ce mare scofală în 2013, dar acum au trecut 5 ani. Haideți să fim cinstiți. Trebuie să îi protejăm și pe cei parteneriatele înregistrate. <coughs> Mulțumim Ehm, doamna guteland un minut și treizeci de secunde. Mulțumesc, domnule președinte o uniune europeană care este pozitivă față de copii este bună pentru noi. E foarte important să îmbunătățim reglementările în domeniul dreptului familiei și să ținem cont de cel mai, uh, cel mai de interesul copiilor și aceasta trebuie să fie prioritatea întotdeauna, interesul copiilor, dar și respectarea cuplurilor. Vor fi din ce în ce mai mulți copii din cupluri care trăie, vin din două țări diferite. Vom avea din ce în ce mai mulți copii născuți în cadrul unor cupluri uh, necăsătorite, cu parteneriate înregistrate. Este o rușine să vedem cum anumite părți din acest Parlament continuă să combată această realitate și măsurile care ar putea să îmbunătățească drepturile copiilor. Din păcate, noul regulament nu gestionează și nu acoperă nici măcar parteneriatele înregistrate, deși Suedia, de exemplu, și alte state membre au permis uh, parteneriatele înregistrate. Căsătoria este definită de multe ori ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie în anumite state, ceea ce înseamnă că Statutul copiilor nu e foarte clar. Nu putem să mai permitem o definiție atât de restrictivă. Cum facem cu parteneriatele înregistrate? Cum ne asigurăm, domnule comisar, că și copiii sunt protejați? Ce consideră Comisia că trebuie să facă pentru ca să extindă domeniul de aplicare a capitolului 1 din regulamentul Bruxelles 2A către parteneriate înregistrate? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Din păcate, din păcate, astăzi nu în toate Uh, statele membre UE nu există căsătorie pentru persoane de același sex sau parteneriate înregistrate. Dar totuși trebuie să ținem cont de parteneriatele civile și cele înregistrate și să le tratăm pe picior de egalitate în toată legislația UE și legislația din statele membre. Ce ne-ați spus dumneavoastră nu se opune includerii parteneriatelor înregistrate în această legislație. De fapt, singurul argument pe care îl văd deocamdată este că Comisia a dat înapoi din cauza faptului că anumite guverne nu vor aceste parteneriate înregistrate. Și sunt de acord când colegii spun noi apărăm statul de drept, libertatea, drepturile cetățenilor, poate că ar fi cazul ca Comisia în sfârșit să dea dovadă că își respectă misiunea și să includă aceste parteneriate înregistrate toți cetățenii au aceleași drepturi. Mulțumim și noi. Trecem la procedura Catch Avem un număr de patru colegi și o rog pe doamna Petir Mariana să ia cuvântul prima. Mike odluka komisije da se pristupi parcijalno. Mulțumesc foarte mult. Această decizie va fi salutată de statele membre și de cetățenii noștri, deoarece este foarte clar că uh, Regulamentul actual în materie civilă nu rezolvă problemele mai delicate, mai complicate într-un mod satisfăcător. Regulamentul Bruxelles II stabilește recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Astfel, Consiliul nu va putea să aprobe extinderea domeniului de aplicare către parteneriatele înregistrate, pentru că ele nu apar în legislația anumitor state membre. Asta va avea un uh, impact direct asupra legislației naționale și asupra uh, definiției căsătoriei și familiei și va de asemenea încălca principiul subsidiarității. Vreau să cer comisiei să nu extindă uh, domeniul de aplicare al acestui uh, regulament pentru că vor fi reg reg reglementări duale, duble și Uh, va exista o diferență între uh, partenerele înregistrate și celelalte în funcție de statul membru și mai ales probleme în adopția copiilor. Trebuie armonizare și nu dezbinare sau presiune politică. Grapini

Trebuie să spun că și eu am auzit cu surprindere că statutul copiilor în Uniunea Europeană nu este reglementat dacă ei provin din parteneriate înregistrate. Însă m-a surprins încă ceva. Domnul comisar a spus că nu se poate acum uh, să avem uh, copii uh, parteneriatelor înregistrate acoperiți de uh, acest regulament. Mie mi se pare că avem nevoie de o clarificare urgentă. Nu are nimeni nevoie să mai repet încă o dată faptul că mii de copii au rezultat din astfel de uniuni. Mulțumesc! Merci. Doamna Zaborska. Sorry Mă scuzați, domnule președinte, domnule comisar, se știe prea bine uh, că și o știam și în 2015 și o știm și astăzi, în 2018, că nu există la Consiliu un sprijin unanim pentru acest regulament în chestiuni familiale și când vine vorba de parteneriatele înregistrate. Și uh, sunt țări care au și adus argumente în acest sens. Dacă îmi permiteți, uh, îl repet, nu trebuie să existe un conflict nici măcar indirect cu uh, principiile de bază ale dreptului familiei în statele membre. Ne apucăm sau discutăm de, uh, de acest dosar acum pentru a exercita niște presiuni politice în anumite țări, țări care au anumite idei și valori legate de familie și aceste uh, țări nu prea sprijină anumite tendințe numite moderne și sunt uh, uimite că avem astfel de dezbateri, pur și simplu. Domnule vicepreședinte, domnule vicepreședinte, Mr. Vice President, have the floor. Uh, Mike. Uh, don't worry, it will come. Yes. Oh, okay. Mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, să vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea continuă față de propunerea Comisiei și pentru că ați adus în discuție puncte foarte importante despre conținut. La momentul de față, Comisia nu are destule dovezi pentru a justifica o propunere care să amendeze prevederile din uh, regulamentul Bruxelles 2A cu privire la uh, dreptul familiei. Însă ne-am asigurat ca toate prevederile să aibă ca scop o îmbunătățire a protecției copiilor și ca acestea să se aplice tuturor copiilor, indiferent de situația familiei din care provin. Copiii sunt în inima reformei acesteia. Separarea părinților lor este destul de dificilă și așa. Ei au nevoie de proceduri simple, clare care să aducă claritate și asupra situației lor cât de repede. Și este important ca interesul lor cel mai evident să fie ținut, să fie principala cauză a acțiunii noastre. Avem nevoie de regulile acestea noi cât de repede pentru uh, în numele uh, bunăstării copilului. Ca să fiu foarte clar însă, eu am fost printre inițiatorii legislației pentru parteneriatele civile în Estonia și bineînțeles că am votat pentru această lege în Estonia. Dar acum scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii cât se poate de repede, pentru că ei se află în situații dificile. S-a spus deja și de către deputați în Parlamentul European, dar am spus-o și eu la introducerea pe care am făcut-o, că pentru a ajuta copiii e nevoie de unanimitate la Consiliu. Și dacă știm acest lucru, e foarte greu să ajungem la unanimitate pe acest subiect și să extindem această propunere. De ce trebuie să punem copiii într-o situație atât de dificilă? Aceasta e întrebarea mea către dumneavoastră. Trebuie să găsim o soluție la aceste probleme. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să respectăm și căsătoriile sau uniunile de același sex. Mulțumesc. Cu aceasta dezbaterea noastră este închisă. Trecem la următorul punct al ordinii de zi